accesul public la documente. Dau cuvântul raportoarei pentru 4 minute. Yes, thank you, Chair. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi putem avea un foarte scurt schimb de opinii pe tema transparenței și aș dori să îmi încep intervenția cu un mic citat dintr-unul dintre serialele mele preferate, Yes Prime Minister. Acolo, Sir Humphrey Appleby spune primului ministru. Un guvern deschis, domnule președinte, libertatea de informare, întotdeauna trebuie să spunem presei liber și deschis tot ce poate să afle altfel. Cam aceasta este atitudinea instituțiilor europene astăzi. Dragi colegi, știm cu toții că încrederea cetățenilor în noi este foarte scăzută, mai scăzută ca niciodată. Acum Trebuie să facem instituțiile europene mai transparente și să dăm cetățenilor posibilitatea să aibă mai multă încredere în noi. Trebuie să dezvoltăm o cultură a transparenței. Pentru că, să spunem, cam de jumătate de secol, procesul de integrare europeană a fost condus de diplomați și funcționari care au făcut o treabă excelentă, dar acesta e trecutul. Dar diplomații au cultura a secretului, a discreției. Nu au cultura transparenței. Acum ne aflăm, avem o uniune politică, Europa cetățenilor. Asta înseamnă că transparența este un element cheie a muncii noastre. Înainte de a intra în detalii în legătură cu raportul adoptat la Comisia Libe și care va fi votat mâine. Câteva cuvinte în legătură cu moțiunea alternativă de rezoluție a PPE-ului, care mă surprinde, pentru că nu pare să amelioreze transparența, ci să reducă transparența. Și mă miră acest lucru pentru că există și în grupul PPE colegi care au în țara lor o tradiție de transparență și uh, Uh, de deschidere. Sunt de naționalități care au condus procesul transparenței în Uniunea Europeană. Și dacă știți, de exemplu, considerentul C din rezoluția PPE-ului, uh, sincer, uh, ppe ul nu îi consideră foarte inteligenți pe oameni. Spune, procesul de decizie legislativ este foarte complex, cu foarte multe documente pregătitoare secrete, vitale pentru întregul proces legislativ. Adică spune cetățenilor, nu vă faceți grijă, voi, dragi cetățeni, rezolvăm noi lucrurile cu ușile închise. Și citez din nou din serialul Yes Prime Minister, asistentul uh, Burnett spune lui Sir Humphrey Appleby, dar cu siguranță cetățenii într-o democrație au dreptul să știe și Sir Humphrey răspunde, nu, au dreptul să rămână ignoranți. Cunoștințele înseamnă complicitate și vinovăție. Ignoranța măcar e cinstită. Asta se permite într-o comedie, dar nu în modul în care facem politică în Uniunea Europeană. Acum, recomandări. Bineînțeles, Trebuie să revizuim regulamentul 1049 pentru care domnul Cashman este raportor. Este urgent acest lucru. Este inacceptabil că Comisia și Consiliul continuă să blocheze progresul. În al doilea rând, transparența trebuie să fie regula și secretul excepția. Astăzi practica este invers, se pare. Am făcut câteva recomandări pragmatice, practice. De exemplu, fiecare instituție a Uniunii, inclusiv acest Parlament, ar putea numi un ofițer pentru transparență astăzi. Avem mulți funcționari, putem numi pe cineva să controleze procesul, să facă recomandări și să dezvolte această cultură a transparenței. În al doilea rând, având în vedere că avem multă experiență cu litigii la curte, eu cred că avem nevoie de proceduri mai simple pentru a ne plânge împotriva unor proceduri legate de, de accesul la uh, documente. De ce încărcăm tribunalele cu ani de zile de litigii? Domnule președinte, mă voi opri imediat. Trebuie avem nevoie de proceduri mai bune de clasificare a documentelor și de solicitarea unor uh, ședințe cu ușile închise. Acesta este un proces acum lăsat uh, în sarcina uh, funcționarilor de nivel ridicat. Avem nevoie de, de criterii pentru clasificarea documentelor și avem nevoie de un organ care să monitorizeze acest proces. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Infeld. Are cuvântul acum doamna Corața Bild. domnule președinte accesul public la documente este foarte important pentru a restabili încrederea cetățenilor în activitatea noastră și pentru a reduce vidul între, noi și între ei și uniunea europeană. Cetățenii au dreptul de a ști cum se iau deciziile în numele lor și să ne tragă la răspundere pentru ele. Au dreptul să știe cum se alocă fondurile și cheltuite fondurile publice. Această europeană pare să fie îndepărtată, e foarte important să ne angajăm pe această cale a transparenței și a deschiderii și mă bucur de faptul că Parlamentul European e un pionier și că majoritatea dezbaterilor noastre sunt transmise pe internet, însă trebuie să facem mult mai mult, mai ales celelalte instituții europene și de aceea, domnule președinte, aș dori să lansez un uh, apel Comisiei și statelor membre și Consiliului să continue cu acest regulament pentru a îmbunătăți accesul publicului la documente Uh, și e vorba de toate instituțiile europene. Haideți să ne deschidem uh, porțile, haideți să-i uh, încurajăm pe cetățeni să participe mai mult. Haideți să le dăm cetățenilor senzația sau să le creăm sentimentul că fac parte dintr-o comunitate. Haideți să continuăm să cooperăm împreună pentru o Europa mai democratică și mai transparentă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamna Corața Bild. Acum are cuvântul domnul Michael Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe Sophie pentru munca excelentă. Sunt uh, mulțumit să spun că urmează aceeași revizuire pe care am încercat să o fac și eu în numele Parlamentului și este păcat că uh, există compromisuri uh, din partea Parlamentului și că în continuare raportul este blocat de Consiliu și de către Comisie. Însă raportul lui Sophie merge puțin mai departe și, dacă îmi permiți, Sophie, este un raport chiar mai avangardist pentru că transmite mesajul Consiliului și Comisiei că Parlamentul uh, are o poziție ceva, uh, are o poziție nu moderată, ci din contră dorește și mai multă transparență. Și este o mare rușine, nu o surpriză, că anumiți membrii EPP-ului au încercat să submineze acest raport, uh, respectiv revizuirea mea uh, și acest raport. Pentru că de ceea ce avem nevoie este mai multă transparență. Și spun acestor oameni și doamnei Summer, în mod special, de ce vă temeți? De ce trebuie să ne temem în a implica pe cetățeni? Și dacă vă este teamă de democrație, atunci vă rog, renunțați la această slujbă și găsiți-vă alta. Pentru că democrația ține de responsabilitate. Și permiteți-mi să închei cu aceasta. Trebuie să uh, analizăm problemele uh, care există. Este vorba despre povara asupra ONG-urilor cu privire la uh, solicitarea continuă de documente care le subminează abilitatea de a-și face treaba. Acest uh, raport este foarte important, așadar respingeți uh, propunerea de rezoluție care nu respectă interesele democrației de nicio culoare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Cashman. Și dau acum cuvântul doamnei Suiza. Hvala vam lijepo prethodnicima da je povjerenje građana na vrlo niskoj razini stoga... Mulțumesc este adevărat că încrederea cetățenilor este foarte scăzută, de aceea e nevoie de transparență, dar din câte știu eu, în statele membre există legi în legătură cu dreptul la informare și în legătură cu um, și, și prin, uh, prin aceste legi cetățenii au dreptul la toate documentele. Sper că așa se întâmplă și la nivel european. Sper că în curând cetățenii vor avea acces la toate legile și că vor putea să știe cum sunt cheltuiți banii publici. E necesar acest lucru. Numai asta putem să implicăm mai mult pe cetățeni. Astfel, participarea lor la viața politică va fi sporită și astfel, cu siguranță, vor fi mai motivați să vină la vot. Sunt pentru mai multă transparență. Mulțumesc. Domnul Kelly, mulțumesc, domnul președinte. E un subiect foarte interesant și evident că în lumea în care trăim, dreptul, uh, publicul pe drept cuvânt are, uh, își dorește mai multă informație, mai multă transparență și își dorește acces la documente, dacă se poate, uh, dacă se poate fără forță dar trebuie să ne întrebăm uh, cum uh, procedăm noi, uh, cum abordăm această problemă la Parlamentul European, dar și celelalte instituții. Sophie, Anne-Marie și Michael au vorbit despre acest subiect, au vorbit despre PPI. Eu nu sunt direct implicat, dar după intervențiile lor am înțeles că doresc să facă o distinție între accesul la documente și accesul la proceduri și uh, libertatea de gândire. Probabil că uh, e o dezbatere care necesită uh, o dezbatere aprofundată, dar ar trebui să avem o dezbatere în legătură cu uh, transparența și cu ce uh, documente ar trebui să fie puse la dispoziția cetățenilor oricând. Mulțumesc, domnul Pițula. Transparentnost rada rezultată de tijela javne uprave te je javna dostupnost informacija. Transparența activității autorităților publice este o precondiție pentru o comunicare mai bună cu cetățenii și mai eficientă. Dreptul la informare este un drept de care trebuie să beneficieze toți cetățenii, mai ales dacă accesul la documente este în detrimentul uh, protecției datelor. De aceea, la nivel european, ar trebui să evităm să generăm reguli obscure. A trebuit să construim o societate de cetățeni educați care vor fi niște, niște cetățeni bine informați. Astfel vor putea să ia decizii pornind de la informațiile pe care le dețin. Sistemul trebuie să fie mai transparent, iar noi trebuie să sprijinim crearea unei astfel de societăți. Pot sprijini acest raport pentru că nu putem să facem niciun fel de compromis um, de legătură cu principiul transparenței. Modul, um, activitatea instituțiilor și organelor publice, modul în care sunt finanțate, uh, trebuie să fie uh, la dispoziția cetățenilor. Uh, dar este ironic faptul că un parlament care adoptă o rezoluție din proprie inițiativă o face doar la două săptămâni după ce acest parlament a votat pentru extinderea aplicării articolului 147 din regulile de procedură prin care uh, amână intrarea, a, intrarea în vigoare a unor prevederi uh, privind uh, drepturile croaților. Astfel, croații au acces la mai puțin de jumătate din documentele europene în limba lor. De aceea aș dori să cer colegilor să pună capăt excluderii uh, cetățenilor croați și și să facă toate eforturile pentru a le permite și lor acces complet la documentele europene și la informații europene în propria lor limbă. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Zomer. Mulțumesc, domnule președinte. Și PPE-ul își dorește transparență și întotdeauna am susținut această transparență. Însă transparența trebuie să se încheie acolo unde protecția datelor este periclitată. Domnule Intfeld, în mod normal sunteți pentru protecția datelor și în raportul domnului Cashman uh, și a eșuat uh, mulți ani cu acesta uh, Domnule Kirchner, mă bucur că veți părăsi Parlamentul, după cum am auzit, pentru că poate vom reuși să înregistrăm progrese în acest domeniu. Pentru că dumneavoastră confundați accesul la documente cu accesul la procedură. Și da, uh, procedura legislativă este complexă și acolo există o etapă care nu poate să fie făcută publică mereu, în orice moment. Este vorba despre trialoguri. Probabil că, doamna raportor, nu ați negociat niciodată într-un uh, trialog, pentru că altfel ați ști că deschideți ușa pentru lobbyști dacă ați permite opiniei publice accesul la documente. Doriți ca uh, protecția datelor personale să fie scăzută, doriți ca anumite informații relevante din punct de vedere competițional să fie făcute publice și alte procese importante din punctul nostru de vedere, acest lucru merge prea departe. Este vorba și de date personale ale uh, personalului, ale instituțiilor, care pot periclita uh, aceste uh, companii. Aveți o, solicitare care vizează absolutul. V-ați lăsat dominată de colegul dumneavoastră Cashman și uh, părerea sa care probabil că a scris acest raport. De aceea PP-ul are o proprie rezoluție pe care a redactat-o, o rezoluție care uh, exprimă lucrurile ceva mai bine din punctul nostru de vedere. Președintele, doamne Zomăr, acceptați o întrebare din partea doamnei Intveld? Da? Bun. Vă rog, doamne Intveld. În primul rând, permiteți-mi să spun că nu sunt uh, bucuroasă că domnul Cashman ne părăsește după ce și-a făcut treaba excelent 15 ani. În al doilea rând, am discutat cu cei de la PPE și am uh, sprijinit uh, câteva amendamente excelente ale doamnei Corața Bild. Iar întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Nu credeți că cetățenii înșiși sunt cei mai buni judecători a ce informații ar trebui să primească și ce informații nu ar trebui să primească? De ce considerați de ce refuzați acest tip de deschidere. Asta nu înseamnă că totul este deschis, dar secretomania pare să fie regula în acest moment, iar eu am experiență cu trialogurile, am experiență și în uh, instanță. Am mediat anumite litigii. Dumneavoastră beneficiați de o astfel de experiență, domnule Zomer? Can you answer? Vă rog, doamne Zomăr, puteți răspunde. Stimate colegă, de 15 ani sunt membră a acestui Parlament și am uh, purtat negocieri în trialoguri foarte importante pe marginea unor teme foarte dificile. Ă, lobby-ul a fost foarte puternic și știu despre ce vorbesc. Într-adevăr, ați acceptat niște amendamente ale doamnei Corața Bild din partea PPE-ului. De ce? Pentru că această colegă este una dintre cei, cele care este de aceeași părere cu dumneavoastră. Dar celelalte amendamente înaintate de PPE, acestea nu v-au interesat. De aceea rămâne corect ceea ce am spus. Aveți o pretenție a absolutului, însă nu ați ținut cont uh, de uh, toate lucrurile. Într-adevăr, dorim să facem lucruri publice, dar nu putem să facem totul public. Thank you very much. Mulțumesc. Dau cuvântul acum pentru a atrage concluziile domnului comisar Borg. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să mulțumesc raportoarei doamnei Sofie pentru că sublinează importanța chestiunii Transparențe pentru a permite participarea democratică și pentru a permite încrederea în instituțiile europene. E adevărat că e de răspunderea comună a Consiliului Parlamentului și a Comisiei să se asigure că există cu adevărat transparență în aceste instituții și această răspundere comună a instituțiilor se aplică și unului dintre instrumentele cele mai importante în domeniul transparenței, dreptul la acces la documente pus în aplicare uh, de, prin uh, regulamentul aferent. Un număr tot mai mare de documente sunt puse la dispoziția opiniei publice uh, în conformitate cu prevederile acestui regulament. De exemplu, Comisia tratează mai bine de 6.000 de cereri de acces pe an, ceea ce arată faptul că cetățenii sunt tot mai conștienți de drepturile lor în acest domeniu și Comisia rămâne uh, Uh, instituția care tratează numărul cel mai mare de cereri de acces la documente. De exemplu, mai bine de 4 din 5 cereri sunt acordate în prima etapă. Și există uh, un număr mic de respingeri, de 200 de uh, cereri anual. Comisia se angajează să, se, să pună în aplicare cât mai Uh, mai pe deplin această legislație și în acest uh, sens ținem cont și de jurisprudența Curții de Justiție Unii Europene și la care s-a referit și raportoarea. Raportoarea pune mare accent pe uh, triloguri și având în vedere rolul uh, trilogurilor în procedura legislativă, e clar că e răspunderea colegislatorilor de a defini numărul adecvat de transparență în acest domeniu. Comisia sprijină obiectivul ca acest proces legislativ să fie transparent și ușor de înțeles de către public. Însă trebuie să se obțină un echilibru între transparență și eficiența procesului legislativ. Așa cum spunea doamna Infeld, Comisia e gata să revizuiască împreună cu Parlamentul și cu Consiliul uh, formatul uh, raporturilor ulterioare cu privire la accesul la documente pentru că aceste rapoarte să fie mai ușor de comparat. În fine, în ceea ce privește revizuirea regulamentului cu privire la accesul la documente, Comisia rămâne deschisă uh, la o dezbatere cu cele două ramuri are uh, autorității legislative pe baza propunerii Comisiei. Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea i-a sfârșit, votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe de zi îl reprezintă raportul domnului Valesa cu privire la activitățile Comisiei pentru Petiții în anul 2013. Aș dori să dau cuvântul raportorului